reuniunea. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate au fost publicate. Nu știu dacă există obiecții. Văd că nu este cazul. Atunci, procesul verbal